Good afternoon. Uh... Bună ziua. În primul rând, dați-mi voie să vă comunic că doamna președintă va întârzia puțin. Noi ne începem ședința cu adoptarea ordinii de zi. Am primit o solicitare de la conferința președinților să adăugăm un schimb de opinii cu liderul Organizației Energie pour l'Afrique. Propun adăugirea acestui punct chiar la începutul ședinței noastre din această după-amiază. Sunteți de acord cu adoptarea ordinii de zi? Dacă nu sunt obiecții, E adoptată ordinea de zi, anunțurile președintelui, foarte pe scurt. Știți că anul european al dezvoltării se va încheia oficial cu un eveniment organizat la Luxemburg în 9 decembrie. Vor participa miniștrii dezvoltării din statele membre, doamna Federica Mocherini, doamna Măghețar Nimița și doamna președintă Linda McAven instituțiile reprezentate vor semna cu acea ocazie o declarație. Plenara din 2 decembrie va avea acest punct pe ordinea de zi cu o declarație din partea Consiliului și a Comisiei. De asemenea, miercuri o să avem întrebare cu solicitare de răspuns oral privind Parcul Național din Lunga. Știți că e la propunerea noastră. Și de asemenea doresc să vă reamintesc că la finele ședinței de mâine, domnul comisar Sirianides și doamna McAven vor inaugura o expoziție de fotografii privind criza din Siria. Astea ar fi anunțurile președintelui. Al treilea punct pe ordinea de zi, adoptarea procesului verbal a ședinței din 13-14 iulie și din octombrie. 12-13 octombrie. Aveți procesele verbale în mape. Dacă există observații, vă rog să informați secretariatul înainte de finul acestei ședințe, dacă nu le considerăm aprobate. Punctul 4. Adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor. Aveți uh, decizie și recomandările din 10 noiembrie. Dacă aveți observații, vă rog să le comunicați secretariatului până la finele ședințe. Dacă nu se primesc observații, le considerăm adoptate. Punctul 5, anunțurile ale comisiei. Comisia, aveți ceva de anunțat? Nu. Atunci trecem la noul punct pe care tocmai l-am inclus pe ordinea noastră de zi și anume schimb de opinie că domnul Jean-Louis Borlaud, liderul organizației Energie pour l'Afrique, Energie pentru Africa. Știți că accesul la energia electrică este esențial pentru dezvoltare. Există multe inițiative din acest punct de vedere. În diferite contexte există proiectul Națiunilor Unite, energia durabilă, e o chestiune importantă, energia și în contextul cooperării internaționale. Există proiecte finanțate de Fondul European de Dezvoltare, domeniul a fost avut în vedere și atunci când s-a adoptat la New York Agenda 2030. Din acest punct de vedere, nu ne rămâne decât a spune că ne bucurăm să-l avem printre noi pe domnul Jean-Louis Bolu, Dânsul ne va spune mai multe, probabil. Am aflat detalii despre această inițiativă la plenarea din Strasburg, s-a vorbit acolo de această inițiativă, însă probabil membrii Parlamentului ar dori să aibă informații mai detaliate. Așa că vă mulțumim, domnule Bolu, că sunteți alături de noi astăzi. Ședința este cum nu se poate mai oportună dacă ne gândim că a început conferința de la Paris. Dați-mi voie să vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați foști colegi, dacă pot să mă exprim așa, am avut și onoarea de a fi membru al acestui parlament cu câțiva ani în urmă. Îi mulțumesc doamnei McAvan, președinta comisiei noastre, care a acceptat să avem acest schimb de opinii Foarte subțint, e vorba de teme pe care le cunoașteți foarte bine, însă am putea eventual să subliniem o serie de aspecte de ordin operațional. La 14 km de frontierele europene se găsește un continent care trece printr-o serie de schimbări, unele pozitive, altele periculoase. 14 km distanță. E o zonă care a cunoscut cel mai mare șoc din demografic din istoria umanității, 18 milioane de strămutați. O populație totală de 2 miliarde 100 de mii pe acest continent. 50% din populație este sub 50 de ani, sub 20 de ani și este un continent care nu a cunoscut fenomenul de electrificare masivă din restul lumii. Există state extrem de sărace acolo, însă aproape un miliard de persoane care nu au energie electrică în lume, majoritatea lor în Africa. Cu 10 ani în urmă, Energia era considerată un subiect banal în obiectivele mileniului, era doar o notă de subsol, un instrument tehnic. Astăzi, toată lumea înțelege că e practic un nou drept al omului. În lumea modernă, accesul la energie este acces la lumină, la educație, la sănătate, la locuri de muncă în industrie sau servicii, este acces la democrație, democrație favorizează emanciparea femeii și asigură și pacea într-o zonă. Trei sferturi din acest continent nu sunt electrificate. Vă dați seama ce înseamnă asta. Evident, asta duce la un exod masiv către locurile luminate. Locurile luminate întâi din Africa, marile orașe, capitale, Africa de Sud, însă exodul spre lumină a început. Noi vorbim de câteva milioane de oameni în prezent, dar gândiți-vă, două miliarde de africani. Un continent pe care s-au vândut aproape un milion de puncte de acces la internet Universitatea Lafayette, 250 eh, de economiști au calculat că dacă s-ar electrifica 100%, să zicem 80%, creșterea în Africa ar fi între 12 și 15%, 3% de PIB, 200 de miliarde ar fi în Europa, 3% acest, această proporție. Africa este partenerul nostru cel mai apropiat din punct de vedere geografic. este și zona cu cea mai rapidă creștere. Africa, a, a, a, Asia știți că a încetinit puțin. Se dezvoltă o clasă de mijloc acolo, capabilă de a finanța acest proces de dezvoltare, dar totul se bazează pe energie. În lumea modernă totul depinde de energia disponibilă. S-a vorbit de o inițiativă, e mai mult decât asta. Șef de stat african m-au apelat, motive personale am fost bolnav și am lipsit o vreme din viața publică, dar demarasem deja o serie de inițiative și mi-au spus, ascultă-ne, situația se înrăutățește. În fiecare an, 10 milioane de africani nu au acces la energie. Se adaugă 10 milioane la cei care deja nu au acces. Am făcut un diagnostic în comun. Mi-au spus haideți să încercăm să venim cu o propunere, mai ales în contextul actual. Situația e destul de simplă. De unde situația de pe acest continent? E bine, electrificarea e asociată cu națiunile mai vechi. E nevoie de un cadru funcțional, Că operatorii e public sau privat e o altă chestiune. E vorba totuși de un serviciu public, sunt chestiuni care țin de prețuri, de standarde și așa mai departe. Dar aici sunt națiuni tinere. Și apoi nicăieri în lume un plan masiv de electrificare. Un plan masiv, cu alte cuvinte, are nevoie de fonduri nerambursabile. Nicăieri în lume în nicio țară dezvoltată nu a existat un plan mare fără ca acesta să includă o componentă de finanțare publică. Au decis au decis următoarele. Jean-Claude Juncker, alții mi-au spus, ne trebuie un plan pentru Africa atâta timp cât avem un instrument specializat. Și pe 15 iunie 2015 s-a luat o decizie, au discutat acolo șefii de stat din Africa. Parlamentul Panafrican a sprijinit acest proiect, acest parlament, care este omologul african al Parlamentului European. Acest Parlament african include reprezentanți din 54 de state africane. Acest Parlament african dorește să aibă o discuție cu Parlamentul african și acest este primul meu mesaj pe care îl transmit aici. Este esențial ca aceste două parlamente să intre în dialog, să se viziteze reciproc, să existe schimburi. Ce se întâmplă Africa e foarte important și pentru noi, e o miză esențială în opinia mea. Și al doilea meu, mesaj al meu, mi-am spus, suntem gata să dezvoltăm acest instrument, o agenție panafricană de guvernanță la nivel înalt, suntem de acord, dar o să ne ajutați europenii. Cu alte cuvinte, suntem gata să acceptăm că dacă gândindu-ne la pace, la stabilitate, la creștere, la moralitate, la locuri de muncă, coeziune, am putea să ne asumăm leadershipul unei mari coaliții mondiale pentru lumină. Împreună cu prietenii americani, am fost la Washington cu două săptămâni în urmă, americanii sunt gata să participe. Am discutat cu un, republican, cu un reprezentant republican și cu unul democrat. Sunt gata să intre într-o mare alianță cu europenii, cu statele europene, cu Parlamentul, cu Comisia, cu japonezii inclusiv, Gândiți-vă, pe acest continent trăiește un sfert din umanitate. Și de acolo vin atâția refugiați în direcția noastră. E esențial să avem un astfel de plan. Dacă considerați că e oportun, atunci Parlamentul să o spună. Nu e vorba de angajamente financiare, nu Parlamentul face asta, dar Parlamentul poate să spună. Noi, Parlamentul poporul, Poporilor Europene, considerăm că este în interesul nostru strategic să avem această discuție de fond. Instrumente deja există. Europa este principal, principal sursă de asistență pentru uh, restul umanității, dar îmi pare rău că Comisia nu este reprezentantă la summitul Uniunii Africane. Lucrurile trebuie să se schimbe. Comisia se ocupă de lucrurile de zi cu zi, dar Parlamentul trebuie să spună lucrurilor pe nume. Africa așteaptă acest lucru pentru mine un plan pentru energia regenerabilă la nivel mondial este esențial. Africa este, are cel mai mare potențial pentru energii regenerabile, hidroelectrică, geotermală, prima la biomasă, prima la energie solară într-o parte a Sahelului. Trebuie să ajutăm puțin. Nu e vorba de mare lucru dacă ne gândim pe plan bugetar. Să nu asta e chestiunea de, fund, de fond. Trebuie să decidem, ne privește această chestiune, participăm la elaborarea acestui plan pentru energia regenerabilă în Africa, un plan pentru pace, în opinia mea. Dacă nu facem asta, consider că în maximum 5 ani Europa va avea necazuri mari. Acești tineri care migrează spre lumină dau în drumul lor peste tot felul de organizații radicale, de la Boko Haram la altele. Există un risc masiv de destabilizare internă cu repercusiuni pe plan internațional. Nu știu ce o să se întâmple în ultima instanță, dar riscul există. Dacă nu luăm măsuri ca în câțiva ani să schimbăm situația și să permitem tinerilor africani să aibă un viitor, să cunoască la rândul, lău, rând, rândul lor prosperitatea. Oricum, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Thank you very much and, uh... Mulțumesc foarte mult. Cred că ați adus în discuție uh, tot felul de întrebări, într-adevăr. Aș dori să vă mai transmit uh, o informație. Unii dintre membrii comisiei noastre sunt membri și ai uh, adunării de cooperare parlamentară cu țările ACP și e de spus că săptămâna viitoare vom avea uh, întâlnirea cu delegația țărilor ACP și atunci uh, toate aceste chestiuni vor fi uh, discutate. Doream doar să vă informez în legătură cu această uh, nevoie de a avea parlamentari în ambele foruri pentru a discuta aceste subiecte. Norbert Neuser este primul care dorește să intervină. Ja, Mulțumesc, domnule Bulou. Subiectul abordat de dumneavoastră este unul important și din punctul meu de vedere, pentru că eu sunt convins, ferm convins, că fără energie nu vom obține dezvoltare și invers. Dezvoltarea nu se poate dezvolta decât atunci când vom fi mai activi în acest domeniu. În 2012 am redactat un uh, raport cu privire la energie în țările de dezvoltare, iar în urma acelui raport, Parlamentul a convenit să investească mai mulți bani și să pornească o inițiativă, mai ales în zona energiilor regenerabile în țările de dezvoltare. De dezvoltare. Cred că Comisia Europeană face acest lucru, poate nu în mod suficient, însă cred că cel puțin acest raport și decizia Parlamentului au uh, demonstrat intenția aceste instituții în uh, domeniul despre care vorbim. Sunt puțin surprins pentru că ați spus că nu e neapărat vorba despre o implicare uh, financiară, un angajament financiar, ci mai mult despre mesajul parlament, uh, mesajul Parlamentului și mesajul către continentul african. De aceea întrebarea mea. Pe de o parte, sunt o persoană care insistă să se decidă măsuri rapide, pentru că dispunem de mijloace financiare în bugetul nostru. Și pe de altă parte, cred că e nevoie și de un cadru legal. Cadrul legal, totodată, prin inițiativa domnului Ban Ki-moon, Energy for All, a fost stabilit la nivelul Națiunilor Unite. De deci aceea, întrebarea mea, în ce măsură această inițiativă pentru Africa poate fi o soluție comună a problemei noastre și știu că Națiunile Unite sunt foarte active în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește Africa de vest. Există mai multe inițiative pentru membrii Uniunii Vest-Africane cu privire la aprovizionarea cu energie pe viitor. De aceea, aceasta ar fi întrebarea mea. Cum arată colaborarea cu Națiunile Unite. Și care este vederea dumneavoastră de ansamblu? În ce măsură există un angajament financiar din partea statelor membre și care sunt lucrurile pe care intenționăm să le punem în aplicare. Vă dau dreptate, pe de altă parte este nevoie de o activitate de lobby, asta în sens uh, pozitiv, astfel încât țărilor în curs de dezvoltare să le, li se ofere o dezvoltare, o perspectivă de dezvoltare. Thank you. May I... Mulțumesc. Pot să întreb pe cei de la comisie, poate pe domnul ambasador Rodolfi, dacă vrea să ia cuvântul pe dou- pentru două minute și să prezinte punctul de vedere al comisiei. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumim domnule Borlo, mulțumim pentru aceste cuvinte care ne inspiră în legătură cu importanța energiei. Aș dori să mulțumesc uh, și domnului Noizer pentru contribuție. Sunt de acord uh, în proporție de 300% în numele Comisiei uh, cu ceea ce a spus și domnul Borlom. Când uh, spuneți că nu facem destul, trebuie totuși să fac niște precizări. În 2008, încep cu acest an, domnul Turmes a promovat o inițiativă în legătură cu energia regenerabilă și cu eficiența energetică. S-a pus la punct atunci un fond, MIGRF, un uh, instrument uh, inovator uh, în sectorul privat pentru eficiența energetică și pentru independența energetică. Un euro a generat 32 de euro de, în investiții în ceea ce privește eficiența energetică și energia regenerabilă. În 2008 am lansat facilitățile combinate uh, Uh, pentru a implica mai multe sectoare, pentru că până la urmă energia reprezintă un uh, sector economic. Domnul Borlo are dreptate, este vorba despre un sector uh, unde fondurile din granturi pot fi catalitice, pot duce la investiții acolo unde acestea apar mai greu, pot reduce și riscurile pentru investitori. Însă energia până la urmă este un sector energetic și trebuie tratată ca atare. Deci am lansat aceste instrumente combinate împreună cu uh, Banca de Dezvoltare pentru Africa, Banca de uh, Investiții Europeană și așa mai departe. S-au investit, practic, uh, banii contribuabilor în proiecte și programe. În 2012, agenda pentru schimbare a fost lansată, iar aceasta a schimbat puțin politica pentru dezvoltare. Energia împreună cu agricultura au fost singurele două sectoare menționate în mod explicit în agenda pentru schimbare. Uh, știu că aceste uh, lucruri încă nu au fost susținute în totalitate de Parlament, uh, încă mai trebuie să aibă loc anumite discuții, însă aceasta a fost direcția dată de, comisie, de Consiliu mă scuzați, la acea vreme. În 2012, la Bruxelles, a fost organizat primul forum, prima întâlnire pentru a avea energie durabilă pentru toți. Ban Ki-moon a fost prezent la Bruxelles, s-a întâlnit atunci cu președintele Consiliului de la vremea președinția Van Rompuy și cu președintele Comisiei de atunci, uh, Barroso. În 2013 și 2014 uh, am integrat în programarea finanțării pentru instrumentele de cooperare și dezvoltare ale Fondului uh, um, European pentru Dezvoltare anumite fonduri care să presupună un dialog cu statele vizate pentru a vedea unde putem folosi aceste fonduri. În ultima perioadă de programare am trecut de la două state la 35 uh, care acum au ales uh, energia ca fiind sector focal pentru asistența noastră. Dintre acestea, 25 sunt în Africa. În 2014 am lansat și uh, și aici trebuie spus că programarea nu presupune doar alocarea de fonduri. Aici sunt total de acord cu domnul Borlo. Până la urmă vorbim despre un dialog uh, politic, uh, vorbim despre un impuls politic. Când am fost ambasador în Uganda, conversația mea cu președintele acelei țări uh, nu se baza decât pe energie. El spunea nu dați bani din, care din de milă țării mele, ci oferiți-ne kilovați. Uh, în 2014, trebuie spus, am lansat uh, um, rolul, uh, am lansat o inițiativă legată de rolul sectorului privat. Acest sector a trebuit integrat în acest tip de cooperare, iar în 2015 și cu asta voi încheia, am lansat Electrify. Astăzi, Electrify reprezintă inițiativa de finanțare pentru acces la electricitate în zonele rurale din Africa, unde nu vor să ajungă astăzi investitorii privați. Avem rol de uh, lider la nivel mondial în acest uh, sens. Am alocat 3,5 uh, miliarde de euro în lume pentru această inițiativă, dintre care 2,5 miliarde ajung în Africa. Statele Unite ne-au uh, scris o scrisoare în acest sens și au afirmat că vor să ofere 10 milioane uh, de dolari Comisiei Europene pentru acest scop. Este o uh, inițiativă singulară din această perspectivă. Sper că vă ții de acord cu mine să recunoaștem caracterul de lider al Uniunii Europene în ceea ce privește accesul la energie, pentru că este un aspect esențial pentru creștere și dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumim, doamne ambasador, să domnul președinte. Domnule Borlo, cred că ați înțeles exact uh, unde ne aflăm uh, uh, în cadrul comisiei noastre în legătură cu acest subiect. Ați ascultat ce a avut de spus și reprezentantul comisiei. Cu toții, vedeți, înțelegem importanța acestui subiect. Însă acum poate ar trebui să vedem exact cum inițiativa pe care ați anunțat-o dumneavoastră se potrivește în contextul eforturilor generale făcute de Uniunea Europeană. Dacă doriți să conchideți, uh, aveți cuvântul pentru 2-3 uh, minute. Mulțumesc. Problema este nu să contestăm ceea ce s-a făcut până acum. Foarte bine că s-a făcut ceva. Trebuie doar să spunem că trebuie să schimbăm puțin viteza și modul de organizare. Am cerut șefilor de state africane să se organizeze, să uh, elaboreze o echipă de înalt nivel, așa cum s-a întâmplat și cu Banca uh, pentru Dezvoltare uh, Uh, în Africa. Există proiecte peste tot, uh, însă acești uh, lideri au nevoie de subvenții și de reiterarea programelor inițiate de Statele Unite, Uniunea Europeană sau ONU. E clar însă că vorbim despre o stare de urgență acum. Știm că vorbim despre Uh, două mari parlamente implicate în acest demers. Până la urmă trebuie să ne uh, aducem contribuția în ce privește uh, puterea politică. La sfârșitul februarie ar trebui să se întâlnească toți acești mari parteneri pentru Alianța pentru Electricitate până la urmă trebuie să găsim o metodă de uh, organizare. Din păcate însă uh, situația în acest moment, uh, trebuie spus, devine explozivă. Nu putem uh, electrifica peste noapte însă un uh, întreg uh, continent. Sunt tot felul de lucrări administrative și publice care trebuie realizate, însă e bine că și americanii sunt de acord cu acest demers și că oferă finanțare. Ceea ce se schimbă însă e că nu suntem noi cei care uh, decidem de acum înainte, ci uh, ei decid uh, sub uh, supravegherea noastră, pentru că acest, uh, acest uh, organism este unul independent. Domnul președinte, mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Cu siguranță ne vom reîntâlni uh, la uh, reuniunea grupului ACP. Stimați colegi, acum uh, trecem la analizarea amendamentelor la proiectul de raport uh, din proprie inițiativă în legătură cu uh, acordul privind comerțul cu servicii TISA. Știm că au fost uh, înaintate mai multe amendamente și că s-au pregătit anumite compromisuri. Da, acum cuvântul colegei noastre, Lola Sanchez, care este raportoare pentru acest aviz. Mulțumesc. Domnul președinte, aș dori să mulțumesc celorlalți uh, oratori prezenți astăzi aici. Am uh, primit mai multe sugestii și ne-am luat uh, niște angajamente bune în ceea ce privește compromisurile. Dacă TISA va fi aprobat, va avea un impact major asupra țărilor în curs de dezvoltare. De aceea trebuie să subliniem uh, faptul că politicile comerciale Uniunii Europene n-ar trebui să meargă împotriva politicii de dezvoltare, ci uh, în acord cu această politică și cu uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. Transparența este și ea un element important în ceea ce privește democrația. Informațiile legate de negociere trebuie să devină publice. E important să ascultăm și vocea cetățenilor și a organizațiilor um, societății civile, precum și a ONG-urilor. În compromisurile noastre am vorbit și despre un cadru multilateral pentru chestiuni comerciale. se întâmplă uneori uh, ca mai multe organizații să fie reprezentate la nivel european și uh, ar trebui să profităm din plin de acest uh, lucru. De asemenea, trebuie să ne gândim că programele trebuie uh, implementate uh, câtă vreme uh, sunt respectate drepturile individuale. Trebuie să ne asigurăm și că capitalul și serviciile țin cont de impactul asupra statelor în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că acest capitol nu duce la volatilitate sau instabilitate. Și, de asemenea, n-ar trebui să avem impact asupra datoriei suverane. Sper că, luând în calcul toate compromisurile pe care le-am uh, înaintat, vom putea susține uh, această propunere a noastră, astfel încât uh, ea să progreseze și avizul nostru să fie luat în calcul în raportul final. Before... Mulțumim, Lola. Înainte de a da cuvântul colegilor, permiteți-mi să le spun bun, bun venit studenților invitați de vicepreședintele nostru. Bine ați venit la Comisia pentru Dezvoltare. Studenți din Noua Caledonie. Bun, acum dăm cuvântul colegilor. Primul este Norbert Neuser. Mulțumesc. Raportorul nostru din uh, umbră, Duro, nu este disponibil deocamdată, de aceea vă voi transmite ceea ce spune dânsul. Vrem să salutăm rezultatul uh, pozitiv al negocierilor și să ne exprimăm satisfacția cu privire la acordul final uh, legat de TISA, acordul transpartinic. Credem că acest aviz va reprezenta un mesaj puternic colegilor de la Comisia INTA lămurind astfel că impactul uh, acordului privind comerțul cu servicii va trebui să fie luat în calcul în ceea ce privește dezvoltarea din uh, țările în curs de dezvoltare. Acest uh, semnal vrea să asigure respectarea mesajului legat de uh, acordul cu, de comerțul cu servicii. Vrem de asemenea să îmbunătățim uh, accesul la negocierile publice și la documentele aferente. Este o cale prin care vom îmbunătăți relația cu societatea civilă și uh, modul în care cetățenii din țările în curs de dezvoltare sunt informați cu privire la anumite evoluții. Țările care uh, sunt în curs de dezvoltare nu pot fi excluse de la aceste negocieri și procesul trebuie să fie flexibil, tocmai ca uh, accesul uh, la serviciile, comerțul cu servicii la nivel global să fie unul echitabil. Nu nu poate fi o abordare egală în, în, în uh, cazul uh, țărilor în curs de dezvoltare cu cea a țărilor dezvoltate. Mulțumesc colegilor pentru colaborare și în mod special raportorului pentru excelenta muncă depusă. Mulțumim! Mulțumesc și acum Heidi Hautala. În numele grupului vreau să-i mulțumesc uh, Lolei a obținut un rezultat excelent, însă avem uh, două probleme pe care aș vrea să le menționez acum. Sunt două amendamente, credem noi, care sunt esențiale și care ar trebui să fie incluse în avizul uh, Comisiei. Amendamentul 20, care se referă la uh, negocierile TISA în afara procesului de la Doha și asta ar afecta țările în curs de dezvoltare pentru că investițiile, serviciile și uh, drepturile cetățenilor sunt uh, foarte intercone- interconectate în prezent și aș vrea să includem această idee în uh, compromisuri. Apoi, amendamentul 22, care spune că acordul TISA ar putea pune în pericol accesul la alimente. Sistemul uh, de sănătate urmează să fie privatizat. Se știe totodată că 80% din apa potabilă este utilizată în agricultură și acest lucru ar putea de asemenea uh, afecta populația, respectiv siguranța alimentelor. Și asta ar duce totodată la speculații cu privire la domeniul alimentar. Și aș uh, prefera ca aceste amendamente să fie incluse 20 și 22. Mulțumim. Pot să dau cuvântul acum lui Ulrike Trebesius. Mulțumesc. Îl reprezint pe Bent Locke, care a participat la acest raport. În primul rând, mulțumim raportoarei. Salutăm TISA ca fiind cel mai mare acord de liber schimb uh, despre care se negociază acum. Sunt uh, 23 de state ale VTO și considerăm un element de cheie, un element cheie în uh, sectorul serviciilor care va duce la o competiție mai bună, la costuri reduse pentru consumatori și la mm, locuri de muncă noi. Practic, țările participante se vor bucura de o prosperitate mai mare. Compromisurile însă ni se par problematice și nu le putem susține. Vreau să numesc compromisul 1, în care Comisia este solicitată să stabilească standarde pentru uh, drepturile omului uh, și alte aspecte. Acesta poate fi într-adevăr un obiectiv al negocierilor pe termen lung, în ceea ce privește puterea soft, însă nu poate fi susținut de noi pentru că țări în curs de dezvoltare nu au un nivel ridicat în ceea ce privește drepturile omului, sănătate și așa mai departe, un nivel comparabil cu țările dezvoltate. Și trebuie luat în calcul acest lucru. Standardul și nivelul aferent depinde de negocierile dintre partenerii comerciali. Numai aici uh, se pot lua angajamente concrete vedem noua generație de acorduri ca pe un instrument al dezvoltării în acest domeniu pe termen lung și nu ca pe o condiție pentru uh, inițierea negocierilor. Acum legat de compromisul 2, aici uh, Comisia este solicitată să faciliteze accesul și să îmbunătățească accesul la documentele privind negocierile. De acest lucru uh, ar trebui să profite societatea civilă, ca fiecare negociere, nici cea privind TISA nu are loc la nivel public. Dar trebuie să spunem aici că uh, Comisia s-a străduit să ofere mai multă transparență. Într-adevăr, transparența este mai mare decât se uh, presupunea inițial. Um, transparența aici, la TIS, în cazul TISA, este fără precedent. Există uh, rapoarte transmise Parlamentului, există și întâlniri uh, periodice cu reprezentanții ai uh, societății civile, participanții la TISA, îi țin uh, la curent pe reprezentanții țărilor membre, statelor membre din Organizația Mondială a Comerțului cu privire la negocieri. Apoi, sunt aspecte pe care toți membrii trebuie să le accepte, dar ni se pare regretabil că numai o parte din uh, țările în curs de dezvoltare pot participa la negocieri. Și structura actuală trebuie să încurajeze toate statele membre să participe. China a solicitat uh, participarea la negocieri. Uniunea Europeană susține ideea că trebuie să se obțină un acord cu cât mai multe țări. Negociatorii vor fi încurajați să deschidă aceste negocieri pentru părți interesate bineînțeles, uh, trebuie să se îndeplinească și condiția uh, obiectivelor inițiale. Apoi, uh, reglementarea serviciilor financiare la nivel global, de exemplu, prin accesul la credite. Ei bine, aceste servicii pot contribui decisiv la dezvoltarea unor țări. Acestea sunt câteva motive pentru care noi nu putem susține compromisurile în totalitatea lor și nici avizul. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum voi uh, vorbi în calitate de raportor din umbra al PPE. Vreau să-i mulțumesc uh, Lolei pentru munca depusă și celorlalți colegi de la grupurile politice care au participat la întâlnirea raportorilor din umbră, provenind, reprezentând idei destul de diferite inițial, dar uh, reușind ulterior să se apropie din ce în ce mai mult și trebuie subliniat acest lucru, ceea ce privește negocierile pe marginea TISA. Ce vreau să subliniez din punctul de vedere al PPE-ului, au existat două compromisuri unde credem că este, trebuie să avem grijă la formulare și Comisia competentă pe fond, INTA, va trebui să ia în calcul acest lucru. În amendamentul 3 se vorbește foarte clar despre comerțul cu servicii, în anumite condiții, bineînțeles, care poate fi un declanșator al uh, creșterii durabile, reducerii sărăciei și a disparităților sociale, respectiv crearea locurilor de muncă. Cred că această formulare se concentrează pe elemente legate de dezvoltare. Și acesta este un mesaj important pe care noi îl dorim a fi transmis din partea comisiei noastre. Formularea convenită la, com- la compromisul 4, acolo se dorește respingerea unor prevederi incompatibile gați și aici cred că ne-am pus de acord toate grupurile politice au vrut să se transmită un uh, mesaj foarte limpede. Bineînțeles că mai există și alte chestiuni, alte probleme cu care nu suntem foarte mulțumiți, însă de dragul compromisurilor încercăm să găsim baze comune și cred că am reușit să ajungem la un uh, text echilibrat. De aceea, încă o dată, vreau să o felicit pe Lola pentru eforturile ei. Cam atât din partea mea în calitate de raportor din umbră PP și acum să trecem la comisie. Doamna Chimicline, îmi cer scuze dacă nu am pronunțat bine numele dumneavoastră, de la DigiTrade. Gânta Chimicline de la DigiTrade. Mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Am examinat cu atenție compromisurile. De dragul transparenței vreau să vă spun că salutăm eforturile dumneavoastră și încercăm să oferim transparență în ceea ce privește accesul la documente. Publicul are acces la aceste documente și vom înlesni acest lucru și pe viitor. Ceea ce privește acordul negociat, și trebuie spus aici că în prezent negocierile continuă la Geneva. Noi ne străduim ca acest acord până la urmă să fie compatibil cu acordurile GATS și cele ale OMC. Astfel încât și țările în curs de dezvoltare să aibă un acces la procesele în desfășurare și ați sublinat acest lucru. Altfel, Permiteți-mi în acest moment să închei, pentru că nu cred că au existat întrebări specifice adresate nouă. Vă mulțumesc și uh, acum pot să-i dau Lole încă o dată cuvântul pentru încheiere. Da, nu pot decât să vă mulțumesc încă o dată tuturor uh, raportorilor din umbră și tuturor grupurilor politice, în special celor care au colaborat. Cred că majoritatea grupurilor au participat de la început și au participat bine. Bineînțeles că există și linii roșii, dar până la urmă cred că am obținut un rezultat bun și asta uh, va avea un efect pozitiv la nivel internațional. Mulțumesc! Acum avem încă 10 minute sau să începem acum? Putem invita vorbitorii dacă au sosit deja? Următorul punct de pe ordinea de zi este sesiunea comună cu subcomisia pentru securitate și apărare. Deci, uh, permiteți-mi să invit uh, vorbitorii astfel încât să putem începe.